primit o rezoluție pentru uh, încheierea acestei dezbateri care va fi votată mâine la prânz. Punctul următor este o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind dimensiunea și uh, greutatea anumitor autovehicole. Vreau să dau în primul rând cuvântul celui care a redactat această întrebare, domnul Simpson. Cinci minute. Uh, Doamnă președinte, în numele Comisiei pentru Transport și Turism vă prezint această dezbatere referitoare la dimensiunile și greutățile autorizate pentru anumite tipuri de autovehicule. Este vorba de fapt despre uh, gigalinere. Este vorba despre dreptul Comisiei de a uh, rescrie regulile în acest sens în mod uh, unilateral. Eu nu propun extinderea utilizării acestor tipuri de camioane pentru că cred că infrastructura din multe state membre nu poate face față. Există probleme de securitate, de siguranță uh, în trafic și alte consecințe care nu au fost evaluate. Însă, fie că ești pentru aceste mega camioane sau anti, Există un consens în comisia noastră că orice modificare trebuie să treacă prin procedura de codecizie. Nu putem să acceptăm ca ceva atât de important să fie decis într-un mod arbitrar, anunțat la o conferință uh, pe baza faptului că cineva s-a răzgândit. Ni s-a spus în trecut că extinderea Um, reglementărilor referitoare la camioanele cu gabarit mare uh, nu poate avea loc. Însă, apoi, ca prin magie, a devenit intenția Comisiei de a face o modificare uh, în speranța că, că Parlamentul nu va observa. Dar Parlamentul a observat și ceea ce a urmat de atunci a fost uh, un fel de farsă prin care comisia încerca să iasă din uh, uh, situația în care s-a pus singură. Comisia a încercat să impună reinterpretarea legislației actuale, chiar dacă um, a recunoscut că reglementarea actuală este destul de ambiguă. Chiar președintele Barroso, în scrisoarea sa către președintele Schulz, a recunoscut că revizuirea acestei reglementări ar fi o oportunitate pentru a crea claritate juridică. Îi cer domnului comisar în această seară să fie de acord cu mine că legislația actuală nu este clară și că are o datorie de a pune capăt acestei incertitudini, supunând Parlamentului o revizuire completă a acestei uh, legislații care să se refere la camioanele cu gabarit mare. Mi se spune, domnule comisar, că nu vreți să faceți asta, însă, din punctul meu de vedere, doar repetați greșelile făcute anul trecut. Chiar dacă doriți să extindeți, um, să prelungiți uh, reglementările actuale, datoria noastră este să aduceți uh, această propunere în fața Parlamentului European Domnule comisar, avem nevoie de claritate juridică și acest lucru poate fi obținut numai prin cooperarea completă a colegiuitorilor, dar nu, și nu printr-un capriciu al cuiva al uh, comisiei. Toată situația este dezastroasă și a venit momentul să facem ordine și asta prin uh, faptul uh, de a permite Parlamentului de a-și exercita drepturile așa cum sunt ele prevăzute în tratatele europene. Uh, mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul vicepreședintelui uh, Comisiei, uh, domnul comisar Calas. Mulțumesc, doamnă președinte. Distinși deputați, Comisia ar dori să mulțumesc membrilor Comisiei de Transporturi pentru că ne-a dat ocazia de a continua dezbaterea privind revizuirea Directivei 9653 CE. Am avut o discuție în primăvara lui 2012 care a subliniat uh, problema uh, acestor mega camioane și a diferitelor uh, interpretări care există în baza directivei actuale. De, a, de aceea s-a confirmat faptul că este nevoie de clarificări suplimentare cu privire la aceste aspecte. Putem să ne așteptăm la o propunere din partea Comisiei în următoarele luni, conform procedurii legislative obișnuite. Este nevoie de această revizuire pentru a adapta directiva la evoluțiile tehnice și la imperativele uh, societale și economice, ținând cont de necesitățile de transport uh, multimodal. Aceste schimbări vor aduce beneficii semnificative pentru că vor îmbunătăți eficiența energetică, conexiunile între nodurile de transport și punerea în aplicare. Aceste modificări uh, vor uh, permite eficientizarea uh, măsurilor și vor îmbunătăți definiția cabinelor inteligente. Apoi uh, se va facilita uh, transportul uh, containerelor de 45 de inci în transportul multimodal. De asemenea, vor fi adaptate greutățile maxime pentru a valorifica sistemele cu propulsie moderne bazate pe motoare electrice. Vom încerca de asemenea să luăm măsuri pentru a evita supraîncărcarea camioanelor și pentru a îmbunătăți siguranța rutieră. În ceea ce privește trans, uh, transportul uh, transfrontalier, cu mega camioane, credem că această chestiune poate fi discutată în cadrul acestei uh, proceduri legislative, în cadrul procesului de revizuire a acestei directive. Bineînțeles, respectăm în totalitate opinia Comisiei de Transporturi cu privire la acest subiect și, bineînțeles, vom ține cont de acest aviz al Parlamentului. Comisia dorește să mulțumească Parlamentului uh, pentru discuțiile între cele două uh, instituții și speră că această colaborare constructivă va continua atunci când vom avea această propunere de revizuire a directivei 96 pe 53. Mulțumesc foarte mult domnului comisar Calas. Trec acum la vorbitorii din partea grupurilor politice. În primul rând, în numele PPE, aș dori să dau cuvântul domnului Bach timp de două minute. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte Calas. De mai multe ori ați uh, anunțat o uh, revizuire a directivei 9653 referitoare la dimensiunile și greutatea anumitor autovehicule. În această directivă ar urma să fie prevăzute puncte precum îmbunătățirea aerodinamicității, aspecte ce țin de mediu și um, adaptarea acestor autovehicule la tehnologiile moderne. Întrebarea mea este următoare. Comisia va face ceea ce domn, dumneavoastră și domnul Barroso ați promis, și anume crearea uh, certitudine, certitudinii și clarității uh, juridice? Acest subiect de mai multă vreme este controversat. Anumite state membre au uh, experiențe pozitive, altele mai puțin pozitive uh, Altele au făcut unele încercări, dar uh, le-au oprit. Există aspecte neclarificate în ceea ce privește infrastructurile, siguranța în trafic și, în plus, trebuie să avem în vedere și uh, obiectivul nostru de a elimina traficul de pe șosele și a-l transfera pe calea ferată. Sunt de acord cu președintele Comisiei, domnul Brian Simpson, cunoașteți poziția Parlamentului uh, mi-aș dori să uh, cooperați cu Parlamentul pentru a uh, face o revizuire coerentă care, de exemplu, să uh, evalueze și eficiența acestor tipuri de autovehicule. Numai împreună cu Parlamentul putem elabora um, o legislație rezonabilă și o interpretare unilaterală din partea Comisiei nu ajută nimănui, nu ajută nici industriei și nici participanților în trafic. Vă mulțumim, domnule Bach. Acum, în numele socialiștilor și democraților, domnule El Cadraui. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Pe baza răspunsului dat de domnul comisar, Cred că nu este valabil răspunsul dat. Partidul nostru și grupul nostru este preocupat uh, pentru două motive. Ne preocupă în primul rând conținutul răspunsului. Considerăm că, de fapt, Comisia are propria ei interpretare legată de chestiunea acestor camioane de mare gabarit care au dimensiuni și greutăți uh, ale unor vehicule conform legislației curente. Ați clarificat ideea că nu era, că lucrurile nu stăteau așa sau așa ați spus. Dar nu suntem de acord că e o problemă de detaliu, ci este o problemă de metodă. Nu este foarte clar care este statutul legislației curente conform interpretării dumneavoastră specifice. Evident, ne preocupă foarte mult și conținutul. Cum spuneam, considerăm că este împotriva obiectivelor menționate în uh, Cartea Albă. și este un aspect care ar duce la apariția mai multor accidente, a unui pericol mai mare pe drumuri. Ar trebui analizate mai multe lucruri. Domnul Meissner are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de o directivă care s-a creat când aceste uh, camioane lungi nici măcar nu existau S-a stabilit uh, anumite dimensiuni și greutăți autorizate în aceste directive și apoi au intrat în Uniunea Europeană state care folosesc aceste camioane. De aceea s-a spus că în situații excepționale uh, statele membre pot permite uh, circulația acestor, acestor camioane. Acum este vorba de uh, uh, următorul aspect. Aceste camioane lungi au voie să traverseze granița sau nu? Și problema este una ce ține de ideologie. Eu sunt din Saxonia inferioară. Uh, aici experiențele au fost bune. Uh, infrastructura a suportat foarte bine aceste camioane. Funcționează. Dar au voie oare să treacă granița? Uh, din partea comisiei au venit răspunsuri diferite. În primul rând s-a spus nu, nu au voie să treacă peste graniță și în cazul în care ar exista un astfel de caz, ar trebui să existe consecințe, ar trebui să existe un avertisment. Într-un al doilea aviz, acum, din partea domnului comisar Calas, s-a spus că nu se poate să nu permitem acestor camioane să tracă granița. De exemplu, în Saxonia inferioară este permis acest tip de camion, apoi, de asemenea, în Olanda sunt permise aceste camioane, drept urmare, nu ar trebui să împiedicăm un astfel de camion să treacă granița din Germania în Olanda. Acesta este, de fapt, ideea. Ehm, până la urmă, ehm, întreprinderile care dețin astfel de camioane trebuie să știe dacă au voie sau nu poate că nici nu mai vor astfel de camioane dacă ele nu pot trece, trece granița. Este foarte important să avem o certitudine, o, claritu- o claritate din partea Comisiei. Parlamentul dorește să știe care este situația, situația și cum putem face pentru a avea certitudine. Mulțumesc în numele verzilor, domnul Kramer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Konrad Adenauer sagte einst, als er seine Konrad Adenauer a spus la un moment dat când s-a răzgândit, a spus că nicio putere din lume nu îl poate uh, obliga uh, să devină mai inteligent peste noapte. Și iată, această înțelepciune și-a asumat-o și domnul Calas dacă la început Comisia a răspuns cu nu la, uh, la întrebarea dacă un astfel de camion ar avea voie să uh, treacă granița, um, a de, în plus, comisarul a spus că dacă ar exista un astfel de caz, s-ar iniția procedura de avertizare. Însă, când uh, a fost invitat la o conferință a transportatorilor, s-a răzgândit și a dorit să Uh, permită uh, această trecere a, uh, a graniței. Practic, nu se dorea schimbarea legislației, ci doar reinterpretarea sa. Iar cel care trebuia să apere uh, legislația, brusc o încălca. Toată lumea s-a, uh, a fost indignată de acest lucru. În iunie 2012, domnul comisar a spus că uh, acest, uh, acest tip de procedură îi se pare, din punct de vedere juridic, uh, corectă, chiar dacă această directivă nu este neapărat foarte clară din punct de vedere juridic. Acest lucru făcea referire la o revizuire a directivei pentru a uh, revizui reglementările care se referă la aceste camioane. În, același, uh, în aceeași direcție, domnul Barroso a trimis, transmis mesaje în momentul în care a fost uh, interpelat de către domnul Schulz. Dar uh, domnul Kallas a ignorat și um, dorința președintelui Comisiei când a spus că revizuirea directivei nu va aborda problema um, trecerii granițelor. Putem inversa uh, citatul domnului uh, Adenauer spunând că nicio putere din lume nu poate să ne împiedice să, devin, să devenim mai puțin inteligenți peste noapte. Domnule Kramer, aveți o întrebare din partea doamnei Meissner, spune doamna președinte. Acceptați? Da. Uh, Mulțumesc. Uh, domnul Kramer uh, i-a reproșat foarte multe domnului comisar, uh, i-a a spus că a încălcat legea, mm, a făcut aluzii la inteligența sa. Cred că ar trebui pur și simplu să rămânem la un nivel obiectiv. Putem vorbi despre încălcarea unei reglementări când nu ține nici măcar de comisie să permită sau nu trecerea frontierei în ce măsură Comisia încalcă o, o reglementare atât timp cât nu mai ia notă de anumite lucruri. Domnule Kramer, în urmă cu doi ani l-am întrebat foarte clar pe domnul comisar dacă uh, știe dacă aceste camioane trec granița și mi-a spus nu. Și apoi a completat și mi-a spus dacă aș afla de un astfel de caz, aș solicita statelor membre uh, să mă informeze și dacă ele confirmă, le-aș spune să împiedice trecerea graniței și dacă nu, aș, uh, aș uh, porni um, procedura de încălcare a tratatelor. Am avut încredere în domnul uh, comisar, numai că brusc s-a decis că va interpreta altfel lucrurile Uh, a decis că nu-l interesează Parlamentul, Consiliul și că va face ce dorește. Asta nu are nimic de a face cu democrația. Cu toți în comisia noastră și toate grupurile suntem de acord că nu putem accepta asta, Parlamentul nu poate fi exclus, legiuitorul trebuie să fie implicat. Încetați activitățile ilegale până când situația va fi clară. Uh, to... Mulțumim, domnule Kramer. Domnul Leichtfried. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În ultimul uh, timp că am avut ghinion, domnule comisar, cu Parlamentul European. La pachetul referitor la aeroporturi, propunerile dumneavoastră au fost respinse. Și acum am, am senzația că dumneavoastră ați, ați tras concluzia că dacă Parlamentul uh, nu face cum vreau eu, nu îl mai consult. Și așa vă comportați în acest subiect. Ne povestiți câte ceva despre greutăți și dimensiuni, dar asta nu are nimic de a face cu aspectul cheie. Și sunt de acord cu, colectul, cu colegul Kramer. În mod unilateral și fără legitimitate ați modificat legislația europeană, drept european. Și asta nu se poate, domnule comisar. Dacă vreți ca lucrurile să se schimbe, faceți o propunere legislativă. Altfel nu puteți face nimic. Aș dori să vă întreb. Doriți să fiți acel comisar din istoria Uniunii Europene care încearcă în mod unilateral să schimbe lucruri împotriva voinței legiuitorului? Nu cred că este intenția dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Leichtfried. Urmează acum doamna Lichtenberger. Domnule comisar, când v-am ascultat în intervenția dumneavoastră față de domnul Simpson, ați subliniat că înțelegeți delicatețea acestui subiect, dar se pare că de fapt nu prea. Pentru că dacă ar fi să ne uităm la comportamentul dumneavoastră din ultimele luni, în mod foarte clar sensibilitatea subiectului vă este cunoscută, însă până la urmă vă interesează numai succesul unui anumit uh, sector. V-am ascultat foarte bine când ați spus aerodinamicitate, greutăți, uh, dimensiuni, adaptarea acestora, orice ar însemna asta. Eu înțeleg că doriți să uh, eliminați uh, supraîncărcarea uh, unor camioane, crescând pur și simplu limita, astfel încât uh, să nu mai existe încălcarea uh, reglementărilor. Dar, în același timp, uh, calea ferată nu, nu va mai fi în niciun caz competitivă în acest sens. Dar sunteți dispus să luați în considerare costurile suplimentare pentru bugetele noastre dacă um, aceste camioane sunt uh, permise? Vă mulțumim, doamna Lichtenberger, doamna Țicău. Mr. Commissioner,

Mulțumesc, doamna Țicău. Trecem acum la procedura intervențiilor uh, spontane. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar. Herr Kommissar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, spune domnul Ertug. Astăzi, după amiază, am primit uh, un răspuns la întrebarea mea. Uh, conform articolului 117. Comisia are timp șase săptămâni. Și mi-ați spus foarte clar în acest răspuns că uh, vă mențineți uh, poziția. Și vă spun foarte clar că această procedură este inacceptabilă. Această nouă interpretare juridică ridic, elimină pe ușa din dos separarea puterilor. Este foarte clar că această procedură trebuie să intre în um, procedura um, ordinară de legiferare și până atunci directiva 9653 va rămâne valabilă. Vă fac apel la dumneavoastră să inițiați revizuirea acestei uh, directive, dar și să includeți uh, transportul transfron- uh, transfrontalier al acestor uh, camioane. Știu că nu veți face asta, dar nu vom accepta uh, asta. Domnule Ertug, acceptați o întrebare din partea domnului Kramer? Aș dori să-l întreb pe domnul Ertug dacă cunoaște, dacă știe de vreo situație în care uh, camioanele, uh, aceste camioane uh, trec granița sau nu și dacă cunoaște, să-l roage pe domnul comisar să ia o poziție față de această situație. Vă mulțumim, domnul, domnul Ertug. Mulțumesc, domnule Kramer. Este o întrebare importantă. Din câte știm noi, într-adevăr, aceste camioane uh, circulă, de exemplu, între Danemarca și Germania. O întrebare către dumneavoastră, domnule comisar, în cam când doriți să uh, uh, inițiat procedura încălcării uh, tratatelor împotriva acestor două state membre. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule Ertug, spune doamna, Ertug, spune doamna președinte. Are acum cuvântul doamna Ayala Sender în, în cadrul procedurii spontane. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, împărtășesc sentimentele negative ale colegilor mei, mai ales în ceea ce privește lipsa de hotărâre și confuzia pe care ați creat-o, domnule comisar. Cred că nu v-am dat motive în Parlament pentru a crea o asemenea situație. În țara mea, în Catalonia, a a apărut o regulă referitoare la numărul de tone. Este un regulament intern, dar confuzia aceasta nu știm exact la ce să ne așteptăm, mai ales în ceea ce privește interpretarea pe care ați dat-o dumneavoastră. Uh, noi credem că regulile de siguranță și nevoia de siguranță juridică ar trebui să domnească în această situație. Deci vă rog să lămuriți situația cât mai repede ca să nu să mai creăm asemenea confuzii, mai ales în zonele regionale din statele noastre. Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sender, și acum are cuvântul domnul comisar Kallas. Mulțumesc foarte mult. Distinși uh, eurodeputați. Aș dori doar să repet uh, faptul că am avut această discuție de mai multe ori, deci nu este o confuzie chiar atât de mare. Comisia nu are nicio intenție să autorizeze uh, sistemul uh, modular sau utilizarea acestor megacamioane pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Eu uh, susțin uh, părerea că acesta trebuie să fie prin în tranzit prin statele membre. Dacă statele membre permit utilizarea acestor uh, camioane de mare gabarit, atunci este la latitudinea lor, este alegerea lor da, iar dacă populația anumitor zone nu este de acord, atunci guvernul poate să hotărască că aceste camioane nu pot fi utilizate. Cred că este singura posibilitate. Noi nu avem nicio intenție să autorizăm utilizarea acestor uh, camioane de mare gabarit uh, în toate statele membre. Vreau doar să vă spun că această modificare a acestei directive include foarte multe schimbări pozitive în ceea ce privește dimensiunile și greutățile. Noi vrem uh, să avem camioane mai uh, ecologice și mai eficiente. De aceea am uh, spus acest lucru încă de la început. După cum bine știți, unele state membre au mase autorizate mai mari inclusiv unele landuri din Germania. Există diferite rapoarte. Unele spun uh, că s-au făcut studii de impact ale situației, iar alte rapoarte, așa cum spunea și domnul Bach, oferă diferite răspunsuri la toate aceste întrebări. Sigur, uh, părerile noastre sunt uh, divergente și recunosc că, uh, că a fost o greșeală să dăm un răspuns juridic, în acel răspuns juridic la acea întrebare legată de interpretarea juridică. Știți bine cu toții cei care faceți parte din Comisia de Transport că ați fost prezenți când am discutat toate aceste chestiuni. Am considerat că este suficient uh, să dăm o explicație juridică. Și dacă statele membre uh, hotărăsc să autorizeze aceste camioane, atunci pot să autorizeze și uh, circulația transfrontalieră a acestora în anumite condiții. Cred că aceste chestiuni ar fi putut fi gestionate diferit. Recunosc că a fost o greșeală și vă pot spune clar că a fost greșeala noastră. Și bineînțeles, prin această revizuire a directivei vom uh, rezolva această problemă. Vom discuta cu Parlamentul European și acum avem această posibilitate de a avea această discuție. De aceea um, Vă mulțumesc pentru această discuție referitoare la modificarea acestei directive. Evident, uh, Parlamentul are puterea de plină de a face ce amendamente dorește, de a accepta amendamentele, de a vota împotriva lor, deci cred că această chestiune trebuie tranșată astfel, iar uh, membrii Parlamentului European și membrii Comisiei de Transporturi uh, uh, trebuie să emită un aviz cu privire la această posibilitate de a trece granița între statele membre. Până acum există o explicație juridică și opinia noastră juridică este că dacă statele membre autorizează utilizarea acestor uh, uh, mega uh, camioane, atunci pot autoriza și trecerea frontierei. În ceea ce privește senzorii de greutate, aceștia sunt o soluție foarte costisitoare. Am ezitat să includem acești senzori în această directivă, deci nu sunt incluși pentru că sunt foarte costisitori și noi susținem utilizarea voluntară a acestor senzori. Așadar, uh, așa cum spuneam, uh, Vă pot spune că nu s-a lansat nicio procedură de infracțiune împotriva statelor membre care au permis uh, camioanele mari modulare să treacă frontierele. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Stimați colegi, discuția s-a încheiat. Presupun că comisarul rămâne la dispoziția dumneavoastră după încheierea ședinței, dacă vreți, bineînțeles, să continuați schimbul de explicații. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și vă informez că ședința se va relua mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc, o seară bună!